Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή επενδύσεις σε τεχνολογία. Bună dimineața! Pe ordinea de zi se află întrebările parlamentare pentru Consiliu și Comisie privind investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. Și dăm uh, cuvântul domnului Royal, autorul, inter... Uh, autorul întrebărilor, um, care are cuvântul pentru 5 minute. Herzlichen Dank, guten Morgen. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Mulțumesc, uh, bună dimineața, doamnă președintă, uh, domnule comisar, uh, domnule reprezentant ai Consiliului. Întrebarea mea se referă la faptul că în 2007 Comisia a prezentat o comunicare intitulată Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon la 7 octombrie 2009.